Stimați oaspeți, stimate doamne, stimați domni, acum 26 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit în fața Parlamentului European. Discursul său a fost un jalon pe drumul către căderea cortinei de fier și pentru începerea reunificării Europei. Astăzi, sanctitatea voastră, Papa Francisc, vorbiți în fața unui Parlament European al căror membri reprezintă peste 500 de milioane de oameni din 28 de state membre. Deputații din acest Parlament formează diversitatea Europei și o reprezintă în același timp aici. În ultimii șase ani, Europa a trecut printr-o criză dramatică și fără precedent, care a lăsat urme profunde. Problema cea mai mare este pierderea de încredere a oamenilor în instituțiile europene la nivel național și la nivel european. Și această pierdere a încrederii este enormă. Fără încredere, nicio idee nu poate să prindă rădăcini și nicio instituție nu poate să existe pe termen lung. De aceea, cooperarea tuturor forțelor este necesară pentru ca această încredere pierdută să fie recâștigată. În acest sens, eforturile Uniunii Europene și a instituțiilor sale și a Bisericii Catolice merg în aceeași direcție. Valorile toleranței, a respectului, al, um, a egalității, al solidarității și ale păcii sunt parte a sarcinii noastre comune. Uniunea Europeană este pentru împreună în loc de împotrivă, este pentru includere în loc de excludere. Tinerii de astăzi au dificultăți să-și găsească un loc de muncă, să-și găsească locul în societatea lor. Migranții caută pentru ei și pentru copiii lor un viitor mai bun. Oamenii fug de războaie, de catastrofe și caută la noi o protecție solicitând azil. Peste tot se pune problema egalității sociale, a problemei pe care o aduce repartizarea inegală a bogățiilor, problema vârstnicilor, fie că e vorba de război, fie că e vorba de conflicte în vecinătatea noastră, toate acestea și multe altele reprezintă o provocare comună pentru noi toți. Sanctitatea voastră, cuvintele dumneavoastră au o importanță capitală, nu numai pentru că sunteți suveranul pontif uh, a peste un miliard de catolici, dar cuvintele dumneavoastră au importanță și pentru că ne privesc pe toți, pentru că sunt adresate către noi toți și pentru că au validitate pentru noi toți. Temele pe care le abordați dumneavoastră ne privesc pe toți cei prezenți. Aceste teme sunt teme universale. Cuvintele dumneavoastră ne vor oferi o orientare în timpuri în care orientarea a devenit un lucru rar. Mesajul dumneavoastră al păcii, al dialogului, al sincerității și al responsabilității reciproce, al solidarității și al statului împreună ne poate arăta concret că avem sarcini împreună pe care trebuie să le rezolvăm împreună. Trebuie să fim uniți pentru că uniți suntem mai puternici decât singuri. Mesajul sanctității voastre este un mesaj foarte european, pentru că pe aceste mesaje s-a construit exact ideea unității europene. Și istoria Europei și istoria sanctității voastre este o istorie europeană a unei familii care a părăsit Europa pentru a găsi o patrie nouă în America Latină. Este istoria unui papă care vine de pe partea cealaltă a Atlanticului, care vine înapoi de la colțul celălalt, din colțul celălalt al lumii, pentru a-i uni pe credincioși. Este o istorie care trebuie să ne fie model și care poate ajuta Europa să se reînnoiască și să se reformeze. Vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei din acest Parlament pentru că sunteți astăzi aici, pentru că ați acceptat invitația Parlamentului European și pentru Parlamentul European este o mare onoare și în același timp un privilegiu de a vă asculta astăzi în plenul Parlamentului. Sanctitatea voastră, Papa Francisc, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor vicepreședinți, stimați deputați în Parlamentul European, stimate persoane care lucrează în diferite domenii ale acestei instituții, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa acestei instituții fundamentale pentru viața Uniunii Europene și mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa prin intermediul dumneavoastră și al celor 500 de milioane de cetățeni care reprezintă care sunt reprezentați în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. O recunoștință deosebită aș vrea să vă exprim dumneavoastră, domnule președinte al Parlamentului, pentru cuvintele călduroase de bun venit pe care mi le-ați adresat în numele tuturor deputaților din acest Parlament. Vizita mea astăzi vine la peste un sfert de secol uh, de la vizita papei Ioan Paul al II-lea. S-au schimbat multe din acele zile în Europa și în toată lumea. Nu mai există astăzi blocurile opuse care pe atunci împărțeau continentul în două și acum, încet, încet, se poate realiza dorința ca Europa să aibă instituții libere și să poată, într-o zi, citez, să se extindă către dimensiunile care au fost uh, conferite Europei de către geografie și cu atât mai mult chiar de istorie. Pe lângă o Uniune Europeană mai extinsă, există acum și o lume mult mai complexă și puternic în mișcare. O lume din ce în ce mai interconectată și de globală și de aceea din ce în ce mai puțin eurocentrică. O uniune mai extinsă, mai influentă, pare însă să fie cuplată cu imaginea unei Europe puțin îmbătrânită și puțin apăsată, care pare să se simtă mai puțin protagonistă într-un context care o privește cu distanță, cu suspiciune și câteodată cu neîncredere. Luând cuvântul în fața dumneavoastră astăzi, plecând de la vocația mea de păstor, aș dori deci să vă adresez tuturor cetățenilor europeni un mesaj de speranță și de încurajare – un mesaj de speranță care se bazează pe încrederea că dificultățile pot deveni și motoare puternice de unitate pentru a învinge toate fricile pe care Europa împreună cu lumea întreagă le are în momentul de față. Speranța în bunul Dumnezeu care să transforme răul în bine și moartea în viață. Aș vrea să lansez o încurajare de a ne întoarce la convingerea fermă părinților fondatori al Uniunii Europene care doreau un, viitor care să se bazeze pe capacitatea de a lucra împreună pentru a depăși diviziunile, pentru a favoriza pacea și comuniunea între popoarele de pe acest continent. În centrul acestui proiect ambițios politic a fost dintotdeauna încrederea în om. Nu neapărat în om ca cetățean, cât și nici ca subiect economic, ci în om ca persoană care deține o demnitate transcendentă. Îmi permit de aceea să subliniez această legătură strânsă care există între cele două cuvinte, demnitate pe de o parte și transcendentă pe de alta. Demnitatea este un cuvânt cheie care a caracterizat și relansarea de după cel de-al doilea război mondial. Istoria noastră contemporană se distinge prin central, centralitatea pe care o are demnitatea umană în fața tuturor violențelor și discriminărilor care și în Europa, din păcate, au existat în ultimii, ultimele secole. Percepția importanței acestor drepturi um, ale omului este, de fapt, uh, ceea ce se vede la sfârșitul unei căi lungi care a adus cu sine și suferințe și sacrificii, care însă a contribuit la formarea unei conștiințe a prețiozității, a unicității și irepetibilității fiecarei uh, persoane umane. Această conștiință culturală se bazează nu numai pe ceea ce s-a întâmplat în istorie, dar mai ales pe gândirea europeană care aduce cu sine și întâlniri foarte fructuoase, fie în trecut, din Grecia, din Roma, de la celți, uh, germanici uh, și slavi, și a creștinismului care i-a marcat profund. Astfel s-a născut și conceptul de persoană, după toate aceste căi mai lungi. Astfel, astăzi, promovarea drepturilor omului ocupă un rol important în angajamentul Uniunii Europene pentru a proteja demnitatea persoanei, atât în interiorul Uniunii, cât și în relațiile cu alte țări. Este vorba de un angajament important și admirabil, pentru că încă există prea multe situații în care ființele umane sunt tratate ca și obiecte pe care le poți programa, poți programa configurarea și utilizarea lor, scopul în care vrei să le folosești și după aceea, când nu mai ai nevoie de ele, le poți arunca, pentru că fie sunt prea slabe sau bolnave sau bătrâne. Această demnitate de care vorbeam există atunci când însă nu mai ai posibilitatea de a exprima liber gândirea ta unde poți să-ți exprimi religia liber, cum mai putem vorbi de această demnitate? Ce fel de demnitate se poate fără un cadru juridic clar care să limiteze dominarea forței și să impună legea în fața tiraniei puterii? Care este demnitatea care poate să mai existe la un bărbat, la o femeie care a fost transformată într-un obiect al discriminării? Ce, disc- ce demnitate mai poate să existe la o persoană care nu mai are alimentele necesare, minimul necesar pentru a supraviețui? supraviețui și care, încă mai rău, nu are un loc de muncă care îi conferă această demnitate? Promovere. Promovarea demnității persoanei înseamnă recunoașterea faptului că această persoană deține drepturi inalienabile pe care nu îi le putem lua după dorința arbitrară a cuiva și cu atât mai puțin pentru a crea beneficii și interese economice. Trebuie însă să fim foarte atenți pentru a nu cădea în anumite confuzii sau neînțelegeri care ar putea să se nască atunci când este înțelesă greșit uh, ideea de drepturi umane și când se abuzează de aceasta. Pentru că există o tendință astăzi de revendicare din ce în ce mai puternică a drepturilor individuale și aproape, aș vrea să spun, individualiste, care naște o persoană care să fie scoasă dintr-un context social și antropologic, ca o monadă, așa numitul monas, care este din ce în ce mai insensibilă la celelalte monade din jurul său. Pe lângă conceptul de drept, nu mai pare să existe, așa cum era înainte și cum uh, se știa că este legat așadar conceptul de datorie, se încearcă afirmarea dreptului fiecăruia, fără să se țină cont de faptul că fiecare persoană este legată de un context social în care drepturile sale, datoria sa sunt legate de drepturile și datoriile altora și de bunurile comune ale societății în care trăiesc. Aș vrea de aceea să subliniez că este de, cu atât mai important să aprofundăm astăzi o cultură a drepturilor omului care să pot fi legate conștient de dimensiunea individuală, dar și de cea a bunului comun, de acel noi toți care este format din indivizi, familii, grupuri care se unesc într-o comunitate socială. De fapt, dacă dreptul fiecăruia nu este în armonie cu bunul suprem, bunul superior, atunci uh, acest uh, drept este considerat fără limite și devine o, o um, sursă a conflictelor și a violențelor. Dacă vorbim de demnitatea transcendentă a omului, facem, lansăm un apel în același timp la natura omului, la capacitatea sa de a distinge binele de rău, acea busolă care este înscrisă în inimile noastre și pe care bunul Dumnezeu a, a, cu care a investit omul Dumnezeu. Aceasta înseamnă să ne uităm la persoană nu ca la un absolut, ci ca la o persoană care este în relații cu alte persoane. Una dintre bolile cele mai răspândite astăzi în Europa este singurătatea. Adică caracteristica de a nu avea legături cu alții. Aceasta se vede mai ales, din păcate, la bătrâni care sunt adesea abandonați sorților, dar și la tineri care nu mai au puncte de reper, care nu mai au oportunități pentru viitor. Și se vede același lucru și la săracii care, din păcate, sunt foarte numeroși în orașele noastre. Vedem în ochii pierduți această singurătate a migranților care au venit aici pentru a-și căuta un viitor mai bun. Această singurătate a fost însă și înrăutățită de criza economică, care a lăsat consecințe astăzi încă, consecințe dramatice chiar din punct de vedere social. Se poate, de exemplu, constata că în ultimii ani, pe lângă procesul de extindere al Uniunii Europene, a crescut și neîncrederea din partea cetățenilor în instituțiile care sunt considerate a fiind distante, angajate numai pentru a stabili reguli care sunt considerate foarte îndepărtate de sensibilitatea popoarelor, dacă nu chiar dăunătoare de către unii se creează o impresie aproape generală de oboseală la ora actuală, de îmbătrânire. Se vede o Europa bunică mai degrabă și nu una fertilă și vie, pentru care ideale, idealurile importante care au inspirat această Europa nu mai au forța, atractivitatea dinainte, pentru că aparatele bio, birocratice și tehnocratice sunt prea puternice, prea prezente. Această imagine se asociază și cu un stil de viață puțin egoist, caracterizat de o opulență exagerată și, de multe ori, indiferentă. De multe ori indiferentă față de lumea înconjurătoare, mai ales față de cei mai săraci. Se poate constata cu amărăciune chiar o superioritate a chestiunilor tehnice, economice, care sunt în centrul dezbaterii politice, pe spinarea unei orientări autentice, antropologice. Ființa umană riscă să fie redusă la un angrenaj din partea unui mecanism care, până la urmă, nu face decât să incite la un consum, la utilizare ceea ce noi constatăm de fapt de multe ori, pentru că atunci când viața nu mai este funcțională în serviciul acestui mecanism, este aruncată fără prea multe probleme și uh, remușcări, așa cum se întâmplă cu bolnavii terminali, de exemplu, cu bătrânii abandonați fără să fie protejați și de, cu copiii care sunt uciși înainte să se nască. Aceasta este Aceasta este marea confuzie care apare atunci când se întâmplă absolutizarea tehnicii, care ajunge să creeze o confuzie între mijloace și finalitate. Și rezultatul este cultura aruncării, aruncării la gunoi, a unui consumerism exagerat și deșanțat. În loc să se afirme demnitatea persoanei, se întâmplă aceste lucruri și dacă vrem să recunoaștem demnitatea, trebuie recunoscută prețiozitatea vieții umane, care nu poate fi dată nici pe gratis, nu poate fi nici uh, dată la schimb ca obiect de ca marfă. Iar dumneavoastră, cu vocația dumneavoastră de parlamentari, aveți o misiune importantă, măreață, care nu este inutilă. Trebuie să protejați fragilitatea, fragilitatea popoarelor și fragilitatea persoanelor. Trebuie să protejați fragilitatea și uh, trebuie să vă luptați pentru forță, pentru tinerețe, pentru luptă și fecunditate în cadrul unui model funcționalist care conduce de obicei la cultura aruncării, la gunoi, cultura unicii folosințe. Trebuie să aveți grijă să protejați această fragilitate, să apărați fragilitatea persoanelor și popoarelor, care înseamnă să Țineți cont și să protejați memoria și speranța, adică să preluați răspunderea pentru toate situațiile, cât ar fi de, de îngrozitoare, cât ar fi de înfricoșătoare și să încercați să le îmbălsămați cu demnitate. Așadar, pentru a da din nou speranță în viitor, Plecând de la generațiile tinere, trebuie să regăsim încrederea pentru a putea reurmări idealele, idealurile importante, mărețe ale unei Europe unite în pace, creative, care respectă drepturile și care este conștientă de drepturile și datoriile sale în același timp. Pentru a putea realiza acest lucru, permiteți-mi, vă rog, să mă refer la o imagine. Unul din cele mai celebre tablouri ale lui Rafael, care se găsește la Vatican, se numește Școala din Atena. În centrul acestui tablou îl vedem pe Platon și pe Aristotel. Primul arată cu degetul spre cer, spre lumea ideilor. Am putea spune chiar concret spre cer, spre văzduh. Al doilea întinde mâna înainte, către cei care se uită către pământ, către realitățile concrete. Mi se pare o imagine care descrie foarte, descrie foarte bine Europa și istoria sa care a fost întotdeauna creată din această întâlnire între cer și pământ, în care cerul înseamnă deschiderea către transcendent, către Dumnezeu, care din totdeauna a marcat omul european și pământul reprezintă capacitatea practică și concretă a omului de a face față situațiilor și problemelor. Viitorul Europei depinde de redescoperirea al uh, acestor două elemente care sunt vitale și inseparabile. O Europa care nu mai poate să se deschidă către dimensiunea transcendentă a vieții este o Europa care încet încet riscă să-și piardă propriul suflet și să-și piardă spiritul umanist care iubește și apără din, tocmai din cauza acestei necesități de deschidere către transcendent, vreau să se, încercăm să se reafirme centralitatea persoanei umane, pers, uh, oamenilor, care de obicei acum este lăsat la îndemâna modelor și puterilor momentului. În acest sens, mi se pare esențial să ne amintim de patrimoniul pe care l-a lăsat creștinismul în uh, formarea socioculturală a acestui continent, dar mai ales uh, să ne amintim și de contribuția pe care creșterea acestei valori va putea să o aibă pe viitor. Această contribuție nu este deloc un pericol pentru laicitatea statelor și pentru independența instituțiilor Uniunii Europene. Din contră, este chiar o îmbogățire. Aceasta se vede și uitându-ne la idealurile care au fost create pe baza unui principiu uh, pacea, subsidiaritatea, solidaritatea reciprocă, un umanism care se concentrează exact pe respectul demnității omului. Aș dori de aceea să se reînnoiască și o reînnoiesc astfel disponibilitatea Sfântului Scaun și al Bisericii Catolice prin intermediul Comisiei uh, Conferințelor Episcopale Europene de a întreține un dialog fructuos, deschis și transparent cu instituțiile Uniunii Europene. Astfel, de asemenea, sunt convins că o Europa care poate să își prețuiască rădăcinile religioase, știind să folosească bogăția și potențialitatea acestora, va putea să fie și mult mai ușor imună la toate extremismele care derivă în lumea actuală și care încearcă să creeze un vid ideal la care asistăm astăzi, așa numitul Occident, care de, pentru că tocmai uitarea lui Dumnezeu și nu slăvirea lui este cea care generează violența. Nu putem nici să uităm de multele nedreptăți și persecuții care lovesc în continuare în mod cotidian minoritățile religioase și mai ales minoritățile creștine în diferite părți ale lumii. Comunități și persoane care se, găsesc, se regăsesc în situația de a fi obiectul unor violențe barbare, gonite din casele lor și din patriile lor, vândute precum sclavii, ucise, decapitate, crucificate și arse de vii, sub o liniște rușinoasă și complice a atâtor persoane. Moto... Motoul Uniunii Europene este unitate în diversitate. Însă unitatea nu înseamnă nici de cum uniformitate politică, economică, culturală sau de gândire. De fapt, orice unitate autentică trăiește de pe urma bogăției diversității care o compun, ca într-o familie, care este cu atât mai unită cu cât fiecare dintre componentele sale poate să fie el însuși până în profundul sufletului său, fără nicio reținere. Astfel, Considerăm că Europa este o familie de popoare care pot să simtă aproape instituțiile Uniunii dacă acestea știu în mod conștient să îmbine idealurile unității cu diversitatea proprie fiecăruia, valorizând așadar tradițiile, specificitățile. Fiind conștientă, conștientă de istoria sa, de rădăcinile sale, eliberându-se de atâtea manipulări și atâtea fobii care o răpun. Punerea în centru a persoanei înseamnă, în primul rând, să lăsăm ca persoana să se exprime liber și să-și arate fața și creativitatea atât la nivelul individului cât și la nivel de popoare. Pe de altă parte, specificitățile fiecăruia reprezintă o bogăție autentică în sensul în care sunt puse în serviciul tuturor. Trebuie să ne amintim întotdeauna de arhitectura proprie Uniunii Europene, care se bazează pe principiile de solidaritate și solidaritate și subsidiaritate, astfel încât uh, ajutorul reciproc să fie cel care are prioritate și să se poată merge împreună în această încredere reciprocă. În această dinamică de unitate și specificitate, de fapt, dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, trebuie să ajutați pentru a menține în viață democrația, democrația popoarelor europene. Nu este un secret faptul că o încercare de omologizare a globalizării lovește, de fapt, vitalitatea sistemului democratic luându-i puterea din cauza, din cauza că uh, ia aceste contraste care sunt constructive, care sunt, înseamnă îmbinarea diferitelor partide politice, diferitelor idei. Astfel, există un risc de a trăi în, uh, într-o singură idee, într-o singură imagine și într-un singur uh, cuvânt, care până la urmă duce la o confuzie a democrației cu un nou nominalism politic a menține în viață democrația în Europa înseamnă să evităm toate tendințele de globalizare, de a dilua realitatea. Toate totalitarismele relativismului, fundamentalismele astorice, eticismele fără um, bunătate și intelectualismele fără nicio conștiință. Dacă vrem să rămână în viață realitatea democrației, este, aceasta este o provocare extrem de importantă. Trebuie să încercăm să evităm așadar ca forța, forța politică expresivă a popoarelor să cedeze în fața presiunilor intereselor multinaționale, nu universale, care nu fac decât să o slăbească, care transformă aceste puteri în sisteme uniformizate de puteri financiare în serviciul unor imperii necunoscute. Aceasta este o provocare în fața căreia ne aflăm astăzi în decursul istoriei. Dacă vrem să dăm speranță Europei, aceasta nu înseamnă numai să recunoaștem persoana ca centrul acestui univers, ci înseamnă și să încercăm să favorizăm uh, ceea ce ne ajută să facem să trăiască această valoare. Înseamnă să investim în talentele sale, să încercăm să le ducem uh, la bun sfârșit. În primul rând, uh, trebuie să ne gândim în acest sens la educație, începând de la familie, care este celula fundamentală și elementul cel mai prețios al fiecarei societăți. Familia unită, fertilă și indisolubilă aduce cu sine elementele Porta aduce cu sine elementele fundamentale pentru ca să dăm speranță în viitor. Fără această solidaritate, solidaritate se începe cu construcția riscată a unui, unei, unui edificiu care are consecințe grave sociale. Pe de altă parte, sublinierea importanței familiei nu numai că ajută să dăm perspective și speranță generațiilor tinere, dar și să dăm speranță multor bătrâni care de multe ori sunt obligați să trăiască în condiții de singurătate și de abandon pentru că nu mai există căldura umană care să îi acompanieze și să-i susțină. Pe lângă familie există însă și instituțiile educației, școala și universitatea. Educația nu se poate limita să ofere doar o sumă de cunoștințe tehnice. Din contră, trebuie să favorizeze procesul cel mai complex de creștere al persoanei, a persoanei umane în totalitatea sa. Tinerii de astăzi cer să poată obține o formare potrivită și complexă în același timp, ca să poată să se uite cu speranță în viitor și nu cu deznădejde. Apoi, există foarte multe potențialuri creative ale Europei în diferite domenii de cercetare științifică, în care nu sunt încă explorate la maxim. De exemplu, să ne gândim la resursele alternative de energie, a căror dezvoltare ar face mult bine mediului înconjurător. Europa Europa a fost întotdeauna prima linie și a, uh, în aceste domenii, mai ales în angajamentul față de ecologie. Acest pământ are nevoie de protejare, are nevoie de protecție și de atenție și fiecare dintre noi are o responsabilitate proprie în protejarea lucrurilor create, în protejarea creației pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile omului. Aceasta înseamnă, pe de-o parte, că natura este la dispoziția noastră, putem să ne bucurăm de ea și să o folosim în scop nobil. Pe de altă parte, înseamnă însă că nu suntem în niciun fel stăpânii naturii. Suntem cei care o protejează, dar nu suntem stăpânii ei. Trebuie de aceea să o iubim și să o respectăm, în timp ce însă suntem ghidați de multe ori de trufia dominării, a posesiei, a manipulării, a exploatării. Nu o respectăm destul, nu o respectăm, nu o considerăm ca un bun gratuit, un bun pe care trebuie să-l protejăm. Respectarea mediului înconjurător înseamnă nu numai să te limitezi la evitarea distrugerii acestuia, ci înseamnă să-l utilizezi într-un scop nobil. Mă gândesc aici, de exemplu, la sectorul agricol, care trebuie să susțină um, până la alimentarea omului. Nu se poate tolera faptul ca milioane de persoane din lume să moară în continuare de foame, în timp ce tone de alimente sunt aruncate în fiecare zi de pe mesele noastre. Inoltre, de altfel, dacă respectăm natura, trebuie să ne amintim, respectând natura, că omul este o parte fundamentală a naturii. Pe lângă ecologie, este nevoie și de o ecologie umană care se bazează pe respectul persoanei, care este un principiu extrem de important pe care aș vrea să vi-l amintesc astăzi, adresându-mă dumneavoastră. Un alt domeniu în care talentele persoanei pot să fie vizibile și înfloresc sunt, uh, este munca. Este momentul să favorizăm politicile de ocupare și mai ales să redăm demnitate muncii, garantând și condițiile adecvate pentru ca munca să se poate desfășura. Aceasta implică, pe de-o parte, Aceasta implică, pe de-o parte, să identificăm noile metode de conjugare a flexibilității pieței cu necesitatea de a stabili o, de a garanta o stabilitate și o certitudine în perspectivele de muncă, indispensabile pentru dezvoltarea omului și ale lucrătorilor. Pe de altă parte, înseamnă să favorizăm un context social adecvat, care să nu aibă ca scop exploatarea persoanelor, ci care să garanteze, prin intermediul muncii, posibilitatea de a construi o familie și de a-ți educa copiii. De altfel, în același timp, este necesar să ne supunem împreună unui, să încercăm să găsim împreună o soluție la problema emigrației. Nu putem să tolerăm ca Marea Mediterană să devină un cimitir. <clears throat> balconi pe bărcile care vin în fiecare zi pe coastele europene, sunt uh, femei și bărbați care au nevoie de găzduire, au nevoie de ajutor. Absența unei susțineri reciproce la, în interiorul Uniunii Europene riscă să aducă cu sine soluții individualiste la această problemă, care nu țin cont de demnitatea omului, de demnitatea migranților și care favorizează munca în condiții de sclavagism și care aduce cu sine, aduc cu sine tensiuni sociale. Europa ar putea să facă față problematicilor legate de migrație dacă ar ști să propună cu claritate identitatea sa culturală și dacă ar ști să pună în aplicare o legislație care să fie adecvată, care să știe să protejeze în același timp drepturile cetățenilor europeni și să garanteze în același timp găzduirea migranților. Dacă ar ști să adopte politici corecte, curajoase, care să fie și concrete și care să ajute țările uh, de origine ale acestor persoane în dezvoltarea sociopolitică și în depășirea conflictelor interne, care sunt cauza principală a migrației până la urmă aceste politici ar trebui să fie favorizate în fața politicilor de interes care nu fac decât să crească și să alimenteze astfel de conflicte. Trebuie să acționăm asupra cauzelor și nu numai asupra efectelor. Stimate domnule președinte, Stimate domnule președinte, excelențe, doamnelor și domnilor deputați, conștiința identității proprii este necesară și pentru a intra într-un dialog pozitiv cu statele care au cerut să intre în Uniunea Europeană. Mă gândesc aici mai ales la țările din zona Balcanilor, pentru care intrarea în Uniunea Europeană ar putea să răspundă la idealul de pace într-o regiune care a suferit foarte mult din cauza conflictelor din trecut și, în final, conștiința propriei identități este indispensabilă în relațiile cu alte state vecine. Mă gândesc mai ales la statele care au ieșire la Marea Mediterană. Multe din acestea suferă din cauza unor conflicte interne și din cauza presiunii fundamentalismului religios și al terorismului internațional. Către voi, legislatorii, revine obligația de a proteja și de a da o șansă identității europene pentru ca să crească, pentru ca cetățenii să regăsească încredere în instituțiile Uniunii și în proiectul de pace și de prietenie care este la baza acestui construct. Știind că cu cât crește mai mult puterea oamenilor, cu atât se extinde și se uh, aprofundează în același timp responsabilitatea acestora individuală și colectivă, trebuie de aceea, știind acest lucru, să lucrăm împreună pentru ca Europa să-și redescopere sufletul său bun. Un autor anonim în secolul al doilea a scris că creștinii reprezintă în lume ceea ce este sufletul pentru trup. Sarcina a sufletului este acela de a susține corpul, trupul, de a fi conștiința trupului și memoria istorică. E vorba de o istorie bimilenară care este legată de Europa și de creștinism. O istorie care nu este lipsită de conflicte și de erori și de păcate în același timp, dar care a fost animată întotdeauna de dorința de a construi într o bine. Vedem acest lucru în frumusețea orașelor noastre și în frumusețea operelor de caritate și de umane și de construcție umană care sunt peste tot în, pe acest continent. Această istorie însă nu s-a terminat, se scrie încă și acesta este prezentul nostru și în același timp viitorul nostru, acesta este identitatea noastră. Iar Europa are nevoie puternic de a-și redescoperi fața pentru a crește în conformitate cu spiritul și sufletul părinților fondatori, în pace, în înțelegere, pentru că aceasta este Europa și în continuare, din păcate, este dominată și de conflicte. Stimați eurodeputați, a venit momentul să construim împreună Europa care să nu se învârtă în jurul economiei, ci să se învârtă în jurul sacralității persoanei umane, a valorilor inalienabile. O Europa care să îmbrățișeze cu curaj trecutul său și să se uite cu încredere spre viitor pentru a trăi pe deplin și cu speranță prezentul său. A venit momentul să abandonăm ideea unei Europe temătoare, a plecat asupra sa care, pentru a promova, în fine, o Europa protagonistă care aduce cu sine știință, arte, muzică și valori umane, dar și valori de credință. Europa care contemplă cerul și urmărește idealuri, Europa care apără și protejează omul, Europa care înaintează pe o cale sigură și solidă ca prețios punct de referință pentru întreaga umanitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate doamne, stimați domne. Aplauzele dumneavoastră au arătat că Papa Francisc a vorbit uh, tuturor, poate cel puțin majorității din suflet. Și vreau să vă spun, uh, sanctitate, că suntem recunoscători pentru acest discurs, suntem recunoscători pentru această încurajare eu simt ceea ce ați și înțeleg ceea ce ați spus dumneavoastră ca o încurajare de a continua pe calea pe care a luat-o Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană de la început, un drum care duce către un viitor mai bun și ne-ați dat indicii, indicii importante. Preasfinția voastră, sanctitatea voastră, vă mulțumesc în numele Parlamentului European și repet ceea ce am spus la început, dumneavoastră sunteți o personalitate care oferă o orientare în timpuri de lipsă de orientare. Pentru aceasta vă suntem astăzi recunoscători, infinit de recunoscători. Vă mulțumesc că ați venit în fața Parlamentului European. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că prin prezența dumneavoastră i-ați arătat uh, Sfântului Părinte că susținerea Parlamentului pentru calea pe care o propune lui domnie, și sanctitatea sa este absolut sigură avem multe sarcini la care cuvintele sanctității sale ne vor fi de ajutor. Vă mulțumesc încă o dată, sanctitatea voastră.